comunicări din partea președintelui, din partea grupului confederal al stângii unitare și a secretariatului neafiliaților, am primit câteva uh, solicitări de numiri, care va fi anexată, această listă va fi anexată la procesul verbal al acestei ședințe. Dacă până uh, la finalul acestei ședințe nu sunt observații, atunci aceste numiri sunt considerate ca fiind uh,